Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σας παρακαλώ να πάρετε τις θέσεις σας για να ξεκινήσουμε. Vă rog să luați loc ca să putem începe voturile. Înainte de a trece la vot, trebuie să vă fac două anunțuri. Mai întâi, declarația scrisă cu numărul 47 despre pești ca fiind un bun comun, această declarație a întrunit mai multe semnături decât majoritatea simplă a membrilor Parlamentului. Articolul 123 din regulament va fi aplicat și această declarație va fi trimisă destinatorilor săi, iar numărul semnatarilor va, fi, uh, va figura în procesul verbal. Acum aș vrea să dau cuvântul domnului Milana, care a fost uh, redactor, redactorul și unul dintre semnatarii acestei declarații scrise. Vă rog, domnule Milana. Vă mulțumesc. Doamnă președinte, mulțumesc uh, colegilor Arsenis, Patraonevis uh, și Romeo și Rueda și asistenților dumnealor pentru că au contribuit în mod substanțial la succesul acestei inițiative. Peștii un bun comun, deoarece aceștia furnizează 15% din necesarul de proteine la mai mult de uh, milioane de persoane și o mare parte din PIB-ul european depinde de pescuit. Deci este un adevărat bun comun pentru întreaga uh, planetă. Și de aceea noi vrem să transmitem un mesaj Comisiei pentru că trebuie să existe o atitudine responsabilă atât în rândul pescarilor și industriei piscicole, cât și în rândul consumatorilor avem acum o rațiune în plus să, să sprijinim toate măsurile pentru o uh, politică de pescuit durabilă și trebuie să ținem cont de acest lucru atunci când stabilim regulile interne sau când stabilim strategia de dezvoltare pentru zonele maritime. Și, bineînțeles, în ce privește producția și prelevarea uh, uh, rezervelor haleutice. Trebuie să prezervăm mediul și trebuie să menținem biodiversitatea. Un pescuit responsabil și durabil ne va garanta sustenabilitatea economică și socială, apărarea intereselor uh, pescarilor și a economiei noastre în general. Vă mulțumesc! Mulțumim, domnule Milana. Trebuie să vă spun în plus că declarația scrisă numărul 52 despre copii uh, care suferă de sindromul Down